Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2009 roku został roz... Procesele verbale ale întâlnirii din ședinței din 16 iulie au fost distribuite. Aveți acest document. Există comentarii față de acest proces verbal. Nu văd pe nimeni care dorește să ia cuvântul. Procesul verbal este așadar adoptat. Partidul Popular European m-a anunțat Îmi cer scuze, spune președintele. Autoritățile belgiene m-au anunțat că Jean-Claude Marco a fost numit pe o funcție care este incompatibilă cu postul de membru al Parlamentului European,